privire la numirile pentru comisiile parlamentare din partea ECR se găsesc în uh, procesul verbal al acestei sesiuni și sunt considerate